Ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Se pare că nu avem lumină în sală, dar avem microfoane. Avem și interpretare disponibilă, așa că putem să ne începem activitatea. Sper că se va face și lumină mai târziu. Nu știu de ce avem aceste probleme. E greu de înțeles. Oricum, deschid ședința regii de azi și de mâine și începem cu adoptarea ordinii de zi. Aveți comentarii în legătură cu ordinea de zi? Da, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Numele colegei mele, Roza D'Amato, care uh, trebuie să întârzie puțin pentru că participă la vot în altă comisie, vrem să cerem amânarea punctului 5 de pe ordinea de zi pe altă dată, posibil după adoptarea CFM. Considerăm că <clears throat> adecvarea prefinanțării uh, propusă de comisie uh, este o chestiune foarte importantă și trebuie tratată ca atare. Atâta timp cât dacă nu există un acord în această privință, colega D'Amato solicită ca această propunere a Comisiei să fie examinată într-o procedură ordinară și nu extraordinară. Thank you very much. Mulțumesc. Trebuie să informez membrii Comisiei Regii că am primit scrisoarea doamnei D'Amato <clears throat> și și-a exprimat obiecțiile în legătură cu punctul 5 de pe ordinea de zi de fapt, mi-am propus să vă prezint scrisoarea când ajungem la punctul 5. În orice caz, dacă nu obiectează nimeni din celelalte grupuri, pot uh, hotărâ să amânăm punctul 5 și să includem discuția din dosar la reuniunea coordonatorilor să hotărâm cum uh, gestionăm acest dosar pe viitor, pentru că am avut o hotărâre a coordonatorilor de a urma acest gen de procedură și am urmat acest gen de procedură când, pentru că e mandatul din partea coordonatorilor și doar ei pot schimba mandatul. Deci șterg acum punctul 5 de pe ordinea de zi și vom include asta în discuțiile coordonatorilor ulterior în cursul zilei. Sunteți mulțumită? Bun. Mulțumesc. Cu această schimbare ștergem punctul 5 din ordinea de zi din această după-amiază. Putem adopta ordinea de zi a ședinței? Da, mulțumesc foarte mult. Trecem apoi la aprobarea procesului verbal al ședințelor de pe 27 septembrie. Proiectul de proces verbal e disponibil online și vă propun ca de obicei, dacă nu formulează nimeni obiecțiuni în cursul ședinței, să fie considerate aprobate. Nu voi folosi timpul de anunțuri. Sper să am anunțuri data viitoare peste 10 zile, dacă nu mă înșel, pe 3 decembrie. Și acum trecem direct la primul uh, punct propriu-zis de pe ordinea de zi, examinarea proiectului de aviz cu privire la instituirea programului Corpul European de Solidaritate. Raportoare este doamna Ivana Maletici la acest dosar. Raportorii din umbră sunt prezenți în sală. Deci, doamna Maleti cere cuvântul să ne prezinte proiectul de aviz. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că sunt raportoare la acest dosar important, mai ales pentru tineri, pentru că noi creăm oportunități pentru tineri să se ofere voluntar sau să lucreze la proiecte în propriile țări sau în străinătate în beneficiul comunităților și locuitorilor din Europa. Sublinez în special în aviz faptul că activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să se adreseze celor care nu sunt în învățământ, formare profesională sau nu au un loc de muncă, ar trebui să fie ceva de înaltă calitate, să răspundă la nevoile societale și de mediu, să contribuie la dezvoltarea comunităților. De asemenea, ce cred eu că e important să încercăm să facem cu acest dosar este să facem cât mai simplu cu putință în uh, procesul de implementare și, în primul rând, vreau să subliniez că e important ca participanții la activități cu caracter voluntar să fie pe deplin uh, recompensați sau remunerați pentru costurile legate de activități, de exemplu pentru cazare, transport local, bani de buzunar, uh, hrană, transport și alte <clears throat> mici cheltuieli care nu au fost avute în vedere de la bun început, sprijin pe deplin și faptul că orice entitate care dorește să participe la uh, corpul de solidaritate european să primească o etichetă de calitate. Ar trebui să se re reevalueze, nu periodic, oricum nu din 3 în 3 luni, fiecare an, ci măcar o dată la 2 ani. Și în acest context am verificat uh, sau verificăm performanța și evaluarea activității. De asemenea, cred că publicitatea și diseminarea oportunităților și rezultatelor acțiunilor sprijinite de program ar trebui să fie încurajată, intensificată, să asigurăm acest lucru nu doar pe plan european, ci și național, uh, regional, local, ca oamenii să știe de existența programului și de rezultatele lui. Iar în ce privește simplificarea la care m-am referit, cred că avem nevoie de îmbunătățiri suplimentare în ce privește procedurile financiare existente, dând uh, preferință variantelor simplificate de costuri și pe această cale să simplificăm cerințele pentru beneficiari. Sunt de acord și cu propunerea de stabilire a standardelor de control intern pentru Agenția Națională vizată și regulile de gestionare a fondurilor europene pentru sprijinul neramursabil, granturi pentru agenție, dar să ținem cont și de cerințele de simplificare și să nu impunem poveri suplimentare asupra participanților și organizațiilor participante. Vă mulțumesc. Thank you, Ms. Maletic. Now... Vă mulțumesc, doamnă Maletic. Acum raportorii din umbră vor lua cu... Domnul Howard nu e prezent. E cineva în locul lui? Nu. Atunci începem cu domnul Kosovski. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt convins că acest corp european al solidarității va fi o oportunitate accesibilă pentru tinerii care vor să facă muncă de voluntariat în domeniul solidarității, în economia socială, le va da șansa să-și planifice, să elaboreze proiecte de solidaritate din proprie inițiativă, o să ajute să-și dezvolte competențele și abilitățile care vor fi esențiale pentru dezvoltarea personală, socială, profesională, o să încurajeze și perspectivele de identificare a unui loc de muncă. Sunt în favoarea proiectului de regulament de instituire a Corpului European de Solidaritate pentru perioada 2021-2027. Trebuie să investim în tineri. Iată de ce mă bucur foarte mult să văd acțiuni care își propun uh, încurajarea participării tineretului în afaceri sociale, în muncă de voluntariat și în special mă bucur să văd atenția acordată oferirii de oportunități tinerilor cu mai puține șanse în viață și sper că în viitor vom adopta și soluții practice pentru a implementa incluziunea socială, ceea ce le va ușura sarcina celor din situații economice și sociale dezavantajate să participe la corpul de solidaritate european. Va fi nevoie să se pună accentul pe identificarea acestor tineri, să le permitem să devină activi, ceea ce le va permite să dezvolte abilități sociale să-și realizeze potențialul pe plan profesional și în societate. O altă perspectivă a proiectului la conceptul legat de cei cu mai puține oportunități care e reflectat în regulament și cred că în regulament trebuie să facem o distinție între voluntariat și activitate profesională. Vrem să evităm oportunitățile profesionale să înlocuiască plasamentele remunerate sau uh, stagiaturile. Activitatea de voluntariat trebuie făcută în situații în care e nevoie de solidaritate. Pentru acțiuni de solidaritate vreau să adăugăm și activitatea de sprijin pentru vârstnici, pentru cei cu dizabilități și acțiuni de promovare a solidarității între generații. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul raportor din umbra, domnul Austreviciu, să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor uh, Ivana Maletici pentru munca excelentă la raportul privind instituirea Corpului European de Solidaritate. Majoritatea amendamentelor propuse corespund cu linia politică ALDE și suntem foarte mulțumiți. Iată de ce sprijinim de plin hmm, multe dintre acestea. Un singur lucru care se distinge în raport este ideea că eticheta de calitate trebuie înnoită la fiecare doi ani. la cotrimitere la amendamentul 18. Comisia Europeană spune în propunerea ei periodic și uh, Cred că termenul de 2 ani riscă să creeze multă birocrație, atât în ce privește efectuarea trecerii în revistă, cât și pentru organizațiile care participă. Dacă vrem să dăm posibilitatea ca și organizații mai mici pe plan local sau regional să poată participa, trebuie să asigurăm că povara administrativă legată de procesul cu etichetele de calitate se reduce la un minim. În acest scop, cred că o noire din 2 în 2 ani ar putea fi oarecum problematică și ar fi bine să mai gândim. E un risc ridicat de a pierde o idee inițială bună dacă creăm condiții prea complicate și povere administrativă prea mari. Ținând cont de acest aspect, doamnă președinte, aș vrea să-i mulțumesc, domnule raportor, pentru munca excelentă și aștept cu interes alte discuții pentru a ajunge la o variantă finală optimă. Mulțumesc! Mulțumim! Următorul raportor din umbră, din partea verzilor, e cineva? Nu? Atunci, doamna din nou, are cuvânt. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Am urmărit de aproape acest dosar, ținând cont de, de faptul că fac parte și din Comisia pentru Cultură. În general, sunt convinsă că Corpul Rom de Solidaritate reprezintă un program bun și de aceea trebuie susținut pentru că permite să punem în practică valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Însă nu pot să mă abțin uh, în a la câteva puncte critice pe care voi încerca să le corectez cu câteva amendamente specifice. În primul rând, nu sunt convinsă de posibilitatea prevăzută de a putea prefinanța pe lângă activitățile de voluntariat uh, adevărate și uh, cele oarecum uh, improprii, adică cele plătite care țin de ucenicie sau de locuri de muncă. Riscăm să punem în uh, pericol acest uh, corp de solidaritate. Această problemă a lipsei locurilor de muncă este una foarte gravă care afectează mai ales statele din sudul Europei și, prin urmare, trebuie implementate politici specifice în domeniul muncii. În special riscăm în acest fel să favorizăm precariatul pentru că există posibilitatea de a oferi contracte de muncă pentru doar două luni. Prin urmare, voi veni cu amendamente pentru a elimina partea ocupațională. Apoi, Comisia a prevăzut uh, posibilitatea pentru organizații lucrative să poată participa în cadrul programului. Acest lucru ar permite exploatarea tinerilor, ar putea apărea cazuri de abuzuri și exploatarea unei mâini de lucru gratuite din partea unor organizații care acționează pentru maximizarea profiturilor și care de fapt n-au nimic de a face cu nobile activitate a voluntariatului. Astfel de circumstanțe ar putea duce la situații paradoxale în care o societate multinațională folosește acest program cu bani publici doar pentru a-și uh, spăla imaginea, dar fără niciun fel de obiectiv de solidaritate. De aceea, eu consider că acest aspect trebuie corectat. În plus, uh, vreau să mă refer și la bugetul programului. Față de perioada anterioară, până în 2020, unde exista o subdivizie, subdivizare pe partea de ocupare de 10% și 90% revenea părții de voluntariat, în noua perioadă nu există această defalcare. Uh, eu sper că e vorba doar de o eroare și nu de un aspect uh, introdus voit de către comisie. <clears throat> Lipsa unei defalcări între cele două tipuri de activitate ar putea duce la finanțarea doar a ucenicilor și a contractelor de muncă în defavoarea voluntariatului. Apoi mai semnalez că e nevoie să ne asigurăm că și pentru persoanele cu handicap există aceeași posibilitate să participe în acest program. Și la fel și în cazul persoanelor uh, dezavantajate din punct de vedere socioeconomic. Apoi este nevoie de controle stringente asupra beneficiarilor acestui program pentru a evita eventuale abuzuri sau nereguli. Voluntariatul trebuie să fie singurul obiectiv acestui program și trebuie să evităm orice fel de situație de abuz sau de amestec cu alte activități ocupaționale. Mulțumesc, acestea erau intervențiile raportorilor din umbra. Trebuie să informez membrii Comisiei Regii că cei de la Socialiști și Democrați i-au prezentat deja părerea doamnei Maletici, deci sunteți, ați fost informat în scris. Avem alți membri care doresc să participe la discuție? Se pare că nu, atunci permiteți-mi să-i dau cuvântul reprezentantului, reprezentantei Comisiei, doamna Stupous, dacă nu v-am pocit prea tare numele, aveți cuvântul. Bună ziua! Comisia ar vrea să îi mulțumesc, doamne raportor, pentru proiectul de aviz. Apreciem eforturile dumneavoastră de a face Corpul European de Solidaritate mai inclusiv și atenția pe care o puneți sau o acordați simplificării. Am vrea să spunem că în actuala implementare a Corpului de Solidaritate folosim deja granturile simplificate, folosim deja sume forfetare, rambursăm pe uh, sume forfetare, pe costuri uh, unice. Am început procesul de simplificare care va continua și cu viitorul program și tot pe linia simplificării înclinăm să fim de acord cu raportorul din umbra care exprimă părerea că precizând că eticheta de calitatea ar trebui uh, reevaluată din 2 în 2 ani, ar fi o povară suplimentară și noi credem că ar face mai dificilă sarcina agențiilor naționale să-și facă treaba pentru că deja monitorizează foarte îndeaproape organizațiile de pe teren. Suntem deschiși idei de a discuta cu dumneavoastră subiectele acestea pe mai departe în cursul dezbaterilor. Mulțumesc! Thank you very much, Ms. Mal- Mulțumesc. Doamna Maletici, doriți să luați cuvântul? În încheiere vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și aștept cu nerăbdare amendamentele. Sunt convinsă că vom avea un compromis uh, foarte bun. Vreau să vă spun că e foarte important că în regulament, ca în regulament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

quarter to four and we have lights, we have my... 4, e 4 fără un sfert și avem și lumini și interpreți și interpretare și microfoane. Ne putem deci continua reuniunea. Now, da, când am oprit, doamna Maletici trăgea concluziile privind discuția cu privire la avizul, uh, proiectul de aviz în prezența raportorilor din și a membrilor comisiei, vreau să vă spun că termenul limite pentru depunerea amendamentelor va fi miercuri 28 noiembrie la prânz. Of November. And now we move uh, to our next point. Și acum, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Nu mai avem punctul 5, vom discuta la coordonatori. Și trecem la următorul punct, regulamentul uh, delegat al Comisiei care stipulează lista de indicatori pentru raportul privind aplicarea regulamentului 1082 pe 2006 a Parlamentului European și Consiliului privind gruparea europeană de cooperare teritorială. Parlamentul a primit spre examinare această listă de indicatori Și am avut un termen de trei luni, care poate să fie prelungit cu încă trei luni, timp în care, dacă se dorește, se pot înainta obiecții la această propunere. Deci dacă dorim, putem obiecta. Dat fiindcă nu au existat obiecții, dacă, dacă nu există obiecții, Comisia poate adopta acest document. Mai întâi dau cuvântul Comisiei pentru a ne prezenta acest act delegat după care membrilor comisiei pentru a adresa întrebări sau a face observații dacă e nevoie. Domnul Van Breșca, dumneavoastră sunteți responsabil de la comisie, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună ziua tuturor! O să am o prezentare foarte scurtă, dar acesta este un exercițiu tehnic și vreau să facem totuși un pas înapoi. Să ne reamintim ce înseamnă GTC. GCT este un instrument juridic pentru înlesnirea cooperării transfrontaliere, care a fost instituit acum 10 ani și care permite autorităților regionale și locale din state membre să creeze grupări de cooperare cu personalitate juridică pentru a um, crea servicii și proiecte comune. Cel mai cunoscut GCT, despre care probabil ați auzit, este uh, Spitalul Transfrontalier, care uh, se află în Sedania, la granița între Spania și Franța și aici, în loc să avem două spitale separate, avem unul singur, care este gestionat prin GECT. Trebuie să fac o distinție între propunerea Comisiei pentru perioada de uh, după 2020 privind mecanismul de cooperare transfrontalieră uh, ECBM, care e diferit. Asta înseamnă că regulile dintr un stat membru se aplică într-un stat membru vecin pentru anumite proiecte de interes economic general. Regulamentul uh, GECT permite Comisiei să adopte un act delegat care stabilește o listă de indicatori pentru a evalua regulamentul GECT. Și asta aveți astăzi uh, în dosarele dumneavoastră, acest act delegat. Nu o să intru în detalii cu acest act delegat. Vreau să subliniez doar faptul că avem patru grupuri de indicatori care au legătură cu eficiență, eficacitate, relevanță și simplificare. Simplificare și plus valoare europeană. Aveți lista acestor indicatori la anexă. Întrebarea care se pune este de ce avem nevoie de asta, la ce folosește. Răspunsul simplu ar fi că acesta este baza unui, sta la baza unui raport al Comisiei care examinează punerea în aplicare a regulamentului GECT, care a fost adoptat acum câteva săptămâni și care a fost trimis și Parlamentului. Vreau să subliniez câteva constatări care se bazează pe acești indicatori în ceea ce privește efic- uh, eficacitatea și relevanța. Am constatat că numărul GECT a trecut de la 48 la 72, deci a crescut cu aproape 30% între 2014 și ora actuală. Asta ne arată că gru- grupările europene de cooperare teritorială GECT devin din ce în ce mai relevante, constatăm în egală măsură că numărul de membri de la GECT a trecut de la 600 la 800 în, în ultimii trei ani și constatăm că, în comparație, compar, comparativ cu alte structuri din legislația națională, gecturile sunt mai uh, uh Uh, flexibile, fiindcă au o personalitate juridică și asta permite luarea de decizii mai rapide și le permite să acționeze în țara unde funcționează. Pe scurt, deci, constatăm că prin aceste grupări europene de cooperare teritorială reușim să atenuăm efectele de separare ale frontierelor și constatăm deci, care este plus valoarea acestor grupări și pe baza acestor indicatori, cum spuneam, se zugrăvește o imagine pozitivă. Din punctul nostru de vedere, la ora actuală nu există nicio nevoie de a modifica regulamentul GECT. O să mă opresc aici. Vreau să vă mai spun totuși un lucru. Asta nu înseamnă că totul e roz. Constatăm în continuare că e nevoie de um, comunicare îmbunătățită fiindcă e încă o noutate pentru un element nou pentru multe autorități, e nevoie și de mai multă coordonare la nivelul statelor membre care aplică acest regulament pentru a ne asigura că modul în care este gestionat se bazează pe niște cerințe standardizate și niște proceduri care ne permit o adoptare rapidă și o instalare rapidă a, grupelor europene de cooperare teritorială, dar asta Uh, nu ține neapărat de sfera de aplicare a GECT, pentru că sunt vizate aici uh, regulile și procedurile naționale care, bineînțeles, nu sunt reglementate de regulamentul GECT. Și o să mă opresc aici. Dacă aveți întrebări, sunt bucuros să vă răspund. Mulțumesc! Acum cuvântul membrilor. n trebuie să spun începând cu coordonatorii. Domnul Zele. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de fost raportor pentru regulamentul GECT, mă bucur că acest instrument se bucură de atâta notorietate și dacă există deja 78 de astfel de grupări teritoriale, uh, condițiile în care, sigur, repartizarea teritorială este foarte diferită și, și colaborarea e diferită în funcție de modul în care este conceput acest instrument, totuși cooperarea teritorială este atractivă și dacă există acum un raport cuprinzător care va contribui în continuare în a populariza acest instrument și de a înlătura probleme care există între anumite regiuni, pentru că, de pildă, eu regret faptul că între teritoriile din estul Germaniei și Polonia și Cehia nu există o astfel de cooperare, atunci, sigur, acest lucru ar fi salutar. Am primit uh, catalogul de criterii propus de comisie și îl voi analiza cu atenție. Thank you. Other members of Reggie? Mulțumesc. Mai și cineva să ia cuvântul? Nu? Vreau să vă întreb dacă dorește eh, cineva să, să facă o obiecție sau să solicite o prelungire de trei luni pentru a analiza propunerea. Nu. No. Văd că nu. You, you, you are looking for extra time? Uh, ce să înțeleg? Că vreți mai mult timp? Domnul Zele. Bun. Atunci, am luat notă de acest fapt și aș... concluzionăm că avem nevoie de mai mult timp și în această perioadă de trei luni, domnule Zele, mai, mai puțin. Dar poate să fie mai puțin. Deci în decembrie, da? Până în decembrie? Da? Bun. Vom include uh, acest punct pe ordinea de zi în decembrie și de, de acea dată sper că propunerea va fi finalizată. Asta este decizia noastră privind actul delegat. Iar acum mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. vorba de o discuție privind dispozițiile comune cu privire la Fondul European uh, Regional de Dezvoltare, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul Maritim și pentru Pescuit și așa mai departe. CPR. Avem, deci, astăzi discuția de după înaintarea amendamentelor. În număr de 2000 sau un pic mai mult. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor a fost 27 octombrie, iar această propunere este probabil legislația cea mai importantă pe care o vom avea noi, de care ne vom ocupa noi, ceea ce explică de ce s-au înaintat atât de multe amendamente. Vom avea avize de la 8-9, de fapt, uh, comisii. Deci așteptăm și mai multe propuneri de amendamente. Astăzi vom discuta, des, vom discuta amendamentele înaintate și aștept cu nerăbdare să aflu care va fi poziția raportorilor, fiindcă trebuie să hotărâm apoi ce facem la vot. Dau cuvântul uh, doamnei Crel. Ja, mein Co-Berichterstatter ist gar nicht da. Coraportorul meu uh, nu e prezent și eu uh, mă așteptam uh, să începem dezbaterea dar ceva mai târziu. Așa cum ați spus, avem 2100 și um, câteva amendamente și eu le citesc, încă n-am reușit să le parcurg pe toate. Mm, Eu aș fi preferat să spun că astăzi nu trebuie să discutăm amendamentele, dar uh, a fost dorința colegilor, nu? Să ne sesizeze anumite observații. Mm, după cele citite pot să punctez următoarele. Foarte mulți dintre colegi își doresc să includă tot felul de lucruri încă în regulamentul prin dispozițiile comune, care sunt, desigur, utile, um, dar eu consider că dacă ne dorim o simplificare a politicii în domeniul coeziunii, administrării, a gestiunii, a decontărilor, atunci nu pot să mai includ încă o mie de lucruri aici. Să vă dau un exemplu. Dacă încep la definiții și spun că trebuie să stipulăm acele principii orizontale și mai trebuie să ținem cont de XYZ la uh, susținerea financiară, atunci, desigur, este util, dar dacă spun uh, lucruri concrete, atunci aceste lucruri trebuie și controlate concret. Și uh, în calitate de autoritate de management trebuie să raportez Ceea ce înseamnă că iară se creează o grămadă de uh, birocrație. Însă autoritățile de management sunt cele afectate. Practic, uh, sunt țintuite de mici de picioare și pierd orice flexibilitate. Dacă vreau să se susțină, în special orașele sau zonele rurale sau regiunile de la munte sau așa mai departe, trebuie să uh, dovedesc acest lucru, pentru că dacă solicit acest lucru, atunci trebuie să raportez comisiei dacă această solicitare a și fost pusă în practică și este exact opusul celor pe care le-am solicitat de ani de zile, și anume o simplificare și o mai mare flexibilitate pentru regiuni. Încă n-am reușit să uh, discut cu Andrei Novacop despre acest lucru. Ca prima reacție a mea, a fost uh, aceea de a refuza majoritatea amendamentelor pentru că introduc prea multă birocrație. Eu sper că Discuția de astăzi poate fi utilă pentru ca și colegii să înțeleagă că acest lucru nu se datorează faptului că din punct de vedere politic aș fi împotriva a ceva, ci pentru că vreau ca această flexibilitate să rămână la regiuni care să poată decide singure în cadrul unui parten parteneriat pe baza unui principiu de parteneriat întărit în cadrul unei strategii în care își propun o viziune pentru regiunea lor, să facă ceea ce cred de cuvință, să poată negocia acest lucru cu Comisia și faptul că trebuie să fim informați despre acest lucru e bine, dar nu mai mult. Apoi vreau să mai sesizez o problemă de principiu. Uh, unde va trebui să decidem dacă vrem să avem transferuri sau nu. Presupun că mâine, atunci când vom adopta avizul în ceea ce privește Invest EU, vom constata care sunt majoritățile în această comisie și vom vedea în ce direcție putem merge cu un compromis. De aceea, nu se poate da încă un răspuns astăzi la această întrebare. La fel și în ceea ce privește articolul 15. Aici totul se amestecă între toate grupurile politice. Uh, unii vor uh, eliminarea anumitor pasaje, alții includerea de noi prevederi. Este foarte dificil să găsești compromisuri. Uh, de aceea trebuie testat, discutat. Prima reuniune a raportorului de numbră am și stabilit-o deja pe 4 decembrie și vom încerca așadar în discuții să găsim o cale pentru a negocia compromisuri, pentru că singurul lucru de care chiar nu avem nevoie ar fi <clears throat> rezultatul unui vot în plen unde să fim divizați jumii-juma. Eu sper că vom reuși ca printr-o dezbatere comună să cădem de acord asupra unei linii comune, știind că este și o perioadă în care fiecare uh, își începe campania electorală și e dificil pentru că cu toții credem că trebuie să venim și să livrăm ceva acasă. Apoi ce am mai sesizat este că anumiți deputați au fost deja supus, uh, supuși lobby-ului din uh, statele membre și această poziție a statelor membre, de fapt, ar trebui să se regăsească de, doar în trialog. <clears throat> Și vreau să vă reamintesc că pentru a avea mai mare flexibilitate în negocierile cu Consiliul am nevoie de o poziție a Parlamentului. Dar dacă Parlamentul deja preia poziții din Consiliu, cum să mai negociez eu cu Consiliul? Am nevoie și eu de o masă de negocieri pentru a putea spune atunci ok, la punctul ăsta putem merge în întâmpinarea Consiliului și putem face compromisul și în alte locuri nu. Dacă deja multe locuri uh, vin cu poziția Consiliului ca și poziția Parlamentului, atunci negocierile vor fi mult mai dificile. De aceea sper că voi pot putea păstra pe alocuri și o marjă de manevră pentru negocieri, chiar dacă, în esență, aș putea împărtăși uh, poziția respectivă, dar în alte locuri nu. Și de aceea îmi trebuie această marjă de negociere. Nu sunt convinsă în cazul tuturor amendamentelor dacă acestea sunt uh, rezonabile din perspectiva temeiului juridic, însă mai verificăm acest lucru împreună cu secretariatul pentru a vedea ce e admisibil și ce nu, dar în niciun caz nu voi fi în măsură astăzi să fac comentarii pe marginea celor 2000 de amendamente înaintate. Pentru mine însă un lucru este clar. Gama amendamentelor primite este atât de vastă încât uh, nu va fi posibil să votăm în comisie în luna decembrie, pentru că avem nevoie de timp pentru a discuta lucrurile cu raportorii din umbră. Cred că și grupurile politice la rândul lor au nevoie de timp, pentru că pe anumite puncte există păreri divergente și în cadrul grupurilor politice. Și eu cred că se impune să investim puțin mai mult timp aici decât să ne trezim în final în fața um, un, unui rezultat uh, încropit care ne reduc șansele ca Parlament și ne trebuie ceva timp pentru a vedea cum plecăm în această procedură, dar în orice caz uh, e nevoie de mai mult timp pentru analizarea acestor amendamente. Mulțumesc! Very much. Unfortunately, the Mulțumesc! Din păcate, co-raportorul uh, nu, nu a sosit încă, poate veni mai târziu. Dau cuvântul raportorilor din umbră acum să ia cuvântul după ce uh, și-a prezentat poziția doamna Crel. Doamna Tomașici nu e în sală. Deci, o să încep eu. Și eu sunt raportor din umbră de la grupul ALDE. Și o să mm, încep eu cu câteva comentarii. În primul rând, vreau să vă spun că, într-adevăr, sunt de acord cu ideea de a avea suficient timp pentru a discuta toate amendamentele și posibile compromisuri. Nu suntem uh, presați de timp uh, cu votul în decembrie, nu votăm în decembrie, deci se poate foarte bine să discutăm acest subiect pe îndelete și să um, avem timp suficient pentru a găsi soluții mai rodnice între raportorii din umbră privind acest punct important de pe ordinea de zi. Cred că ar fi util să să organizăm amendamentele și comentariile pe baza amendamentelor partea grupurilor în funcție de articole și teme. Și asta am încercat să fac eu, de pildă. Primul grup de amendamente pe care le-am propus eu, dar cred că au făcut-o și alții și uh, raportorii, sunt amendamente care au legătură cu uh, stabilirea unor legături mai strânse cu Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală. FEDER, care nu făcea parte din propunerea Comisiei pentru regulamentul comun, regulamentul general. Iar în acest grup de amendamente și propuneri, cred că putem ajunge aici la un compromis cu toți raportorii din umbră și colegii care au înaintat amendamente. Celălalt grup de amendamente se referă la ținta privind uh, schimbările climatice. Eu am propus 30% din cheltuielile la bugetul european să fie folosit pentru obiectivele climatice și nu 25%. Aceasta este propunerea mea, deci, și este un punct de plecare pentru ajungerea la compromisuri între raportorii din umbră și cei care au înaintat amendamente. La următorul grup, conformism nu va fi așa de ușor, este vorba de sprijinul acordat unei legături mai puternice cu guvernanța europeană și semestrul european. Sunt propuneri foarte diferite, de la grupuri politice diferite și raportori din umbră uh, diferiți și alți membri ai Comisiei Regii. Cred că avem nevoie de timp să discutăm toate acestea și să vedem uh, care este echilibrul potrivit, fiindcă aceasta este o chestiune unde sunt de acord, doamna Crel, nu ar trebui să ajungem la vot în plenar dezbinând Parlamentul pe acest punct. Trebuie să creăm, să creăm noi o poziție regic pe care să, care să poată fi acceptată la plen pe viitor. Același lucru în ceea ce privește sprijinul și flexibilitatea sporită complementaritate și sinergie între fondurile europene și instrumentele financiare și transferurile de la fonduri FEDER și de coeziune către celelalte uh, instrumente ar fi CEF sau Invest EU, dar și pentru instrumentul financiar, instrumente financiare. În general, acest subiect este, creează divergențe de opinie în rândul membrilor comisiei noastre și la fel se va întâmpla și în plenară. Va fi unul dintre exercițiile pe care le va, va, va trebui să le facem noi aici la regii cu raportorii din umbră, și eu sunt raportorii din umbră, care a, vor prezentat ideea uh, sporirii transferurilor. În ceea ce privește punerea în aplicare a InvestEU și instrumentelor financiare, vom uh, avea vot, uh, un vot la regii care ne va arăta care este poziția majorității la comisia noastră și asta și apoi la, la compromisul privind uh, RPC se va oglindi această poziție. Unele amendamente pe care le-am înaintat se referă la sporirea prefinanțării, precum și sporirea alocărilor la Interreg. Cred că putem așa un compromis aici și la o soluție comună și aceasta este o chestiune care nu va pune multe probleme. Și în final vreau să vă spun că am propus alocarea de resurse cu privire la cooperarea transnațională transfrontalieră să fie stabilită în conformitate cu metodologia actuală și în funcție de uh, cifra populației și dimensiunea regiunilor de la frontieră și uh, populația și dimensiunea statul, statelor membre. Această metodologie ar putea fi mai ușoară, fiindcă uh, Propunerea comisiei este destul de complicată cu această zonă de 25 de kilometri și cred că putem să, să ne îndreptăm în această direcție. Deci, pe scurt, sunt de acord cu ideea că avem nevoie de mai mult timp de discuție și sunt de acord cu uh, doamna raportor și anume că ar fi bine să găsim o soluție la regii și să ajungem la un compromis și la o decizie comună la comisia noastră. Iată ce aveam eu să vă spun acum, ca raportor din umbră. Acum dau cuvântul doamnei Mană. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna raportor și, evident, mulțumesc și domnului co-raportor pentru munca imensă investită în acest dosar și um, pentru faptul că ați preluat poziția Comisiei Regii pe multe puncte deja în proiectul de afiz. Eu cred că pot spune pot spune de pe acum că putem fi de acord cu uh, întărirea parteneriatelor, cu reintegrarea FEADRă um, în acest uh, plan. Important ar fi pentru discuțiile noastre ca principiile orizontale să fie reintroduse în ceea ce privește um, egalitatea de gen, a dezvoltării durabile și a drepturilor fundamentale. Cunosc argumentul cum că regulamentul dispozițiilor comune ar conține aceste prevederi. Știm acest lucru, totuși, în ceea ce privește drepturile fundamentale și importanta de discuție în ceea ce privește statul de drept, Cred că e nevoie ca acestea să figureze la fel de stringent uh, și să fie reintroduse ca principiu orizontal în cadrul regulamentului dispozițiilor comune în ceea ce privește posibilitățile de transfer către alte instrumente și respectiv uh, macrocondiționalitățile, această dezbatere am avut-o și cu alte ocazii, de aceea se știe că verzii sunt uh, vehement împotriva ambelor puncte. Aș dori să subliniez o temă în mod anume, tocmai pentru că mi-aș dori din partea Comisiei anumite explicații și anume legătura cu semestrul european. lucruri pe care îl vedem pozitiv critic, dar în special în ceea ce privește uh, documentul cu date pe care l-am primit în uh, octombrie și care prevede o legătură mai strânsă cu semestrul european și trebuie să vă spun că ne surprinde această nouă procedură prin internet a Comisiei pentru că în viitor o direcție din partea Comisiei ar trebui să decide de, cu privire la investițiile uh, unor regiuni sau unor state și aici necesitățile locale s-ar putea să aibă de pierdut, de aceea suntem împotriva uh, unui astfel de demers pentru că nu vrem ca politica de acuziune să se supra, subordoneze semestrului european. Ne-am dorit mai multă transparență și lămuriri din partea Comisiei cu privire la modul în care acest proces ar trebui să fie pus în practică. De aceea așteptăm cu interes o bună colaborare pe viitor Vă împărtășesc dorința unei poziționări ferme din partea Parlamentului European și eu mi-am dați seama că statele membre deja semnalează anumite dorințe, dar uh, acestea cred că trebuie să se exprime la nivelul Consiliului. Noi cred că ar trebui să ne concentrăm asupra valorii adăugate europene care caracterizează de fapt politica de coeziune și în ansamblu sunt și eu de o părere că avem nevoie de o calitate bună a negocierilor, ceea ce necesită timp, însă avem doar timp puțin la dispoziție, știm că pe 14 februarie ar fi ultima posibilitate ca și Comisia Regi să voteze în timp util pentru a intra în plen înainte de europarlamentare. De aceea ne dorim acum niște negocieri cât se poate de uh, rapide. Mulțumesc! Thank you very much, Ms. Mulțumesc foarte mult, doamna Damato, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Prin urmare, suntem cam puțin, da. important este să avem o primă discuție pe marginea acestor amendamente prezentate, care sunt un număr foarte mare. Să le luăm în ordine. Eu aș vrea să spun uh, de la bun început că uitându-mă la amendamentele colegilor din alte grupuri, consider că E bine să creștem sinergia între Fondul Agricol pentru Dezvoltare Rurală și restul fondurilor structurale. Am subliniat și am criticat de mai multe ori alegerea Comisiei de a nu fi propus o arhitectură pentru cele cinci fonduri de investiții ca o continuitate față de perioada de programare actuală s-ar putea să fie afectat acest fond. În ceea ce privește mecanismul de transfer, eu respect abordarea din proiectul de raport, unde se acceptă cele prevăzute la articolul 10 care reglementează transferul către alte fonduri de investiții. Dar constat că co colegii au o părere diversită, reducând pragul de la 5 la 203% și și impunând condiția unor transferuri doar la mijlocul perioadei. Pentru noi, de la 5 stele, acest lucru este valabil atât pentru InvestEU, cât și pentru toate celelalte fonduri, pentru că discriminarea fundamentală se referă la mentalitate. Resursele alocate pentru anume regiune sau categorie de regiuni, chiar dacă sunt gestionate de alte instrumente, trebuie să rămână nucleul teritorial de, din care provin. Acesta deci este amendamentul nostru 1063. Nu este acceptabil și nici ușor, din punct de vedere tehnic, să se facă astfel de transferuri. Vă dau un exemplu din uh, CEF cu clauza de salvgardare națională poate cu formulă în beneficiul statului membru vizat. Mecanismul competitiv s-ar transfera astfel de la nivel european la cel național. Și nu cred că este o idee bună să facem acest lucru pentru țări precum Italia, Spania sau Germania, care, în care există divergențe majore economice și sociale în interiorul acelui stat. Acum la articolul 15 reiterăm Um, că nu suntem pentru această legătură puternică cu semestrul european. Acum um, figurează acest lucru la articolul 15, actualmente la articolul 23 pentru că nu suntem nici pentru macrocondiționalitatea economică sau pentru suspendarea angajamentelor, chiar dacă în primă instanță a plăților, pentru programele operative, pentru acele state care nu, recomandă, nu respectă recomandările specifice pe țară. În proiect, colegii au încercat să limiteze sancțiunile doar la angajamente, adăugând la amendamentul 49 obligația Comisiei de a informa Parlamentul. Efortul este apreciabil, dar în opinia noastră nu este suficient. Mi-ar place îmi place să, să văd că amendamentul nostru de anulare a acestui articol 15 există colegi din partea GUE, a verzilor, dar și a socialiștilor care au făcut același lucru. De aceea apelez la toți colegii și la raportori pentru a respecta votul plenului în ceea ce privește raportul Westfeld din iunie 2017. Colega a plecat, unde am fost constrânși să prezentăm împreună cu GUE, cu Verzi și cu mulți colegi socialiști, un amendament de respingere a macrocondiționalității, tocmai pentru că Comisia Regii nu avusese curajul necesar pentru a face face acest lucru. Închei spunând că nou regulament ar vrea să ne impună și o altă macrocondiționalitate în ceea ce privește procedurile de încălcare a tratatului la articolul 91. Această condiționalitate era prezente în perioadele de programare până în 2013, dar nu în cea actuală. Un studiu efectuat de Departamentul de Politici a Parlamentului admite că situațiile care duc la astfel de proceduri nu au putut uh, fi uh, limitate Uh, cu astfel de prevedere. De aceea, cu amendamentul nostru, solicit anularea acestei prevederi pentru că aceste proceduri de încălcare nu sunt, uh, nu, nu doar că nu sunt utile, dar chiar penalizează cetățenii. Și uh, sper să avem o dezbatere bună pe aceste teme. Mulțumesc! Mulțumesc! Acestea au fost comentariile din partea raportului raportorilor din umbră. Acum uh, au cuvântul uh, membrii Comisiei Regii, domnule Rope. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu consider că discutăm un document foarte important. Pe de o parte, mă bucur că s-a depus acest număr uriaș de amendamente. E o ilustrare a faptului că membrii Parlamentului sunt interesați de acest document și doresc să-l îmbunătățească. Ar fi bine dacă ar putea funcționa așa cum ne dorim noi. Pe de altă parte, o astfel de abundență de propuneri arată și faptul că unele propuneri ale Comisiei au un aspect mai mult teoretic decât practic, în timp ce noi ne dorim ca această propunere să fie cât mai viabilă. Nu vrem doar uh, să vedem uh, vorbe precum simplificare sau dispoziții legate de eforturi teoretice, reducerea disparității între țări și regiuni, ci ca lucrurile să aibă loc în practică. Și sunt dispoziții care mi se pare mie că lipsesc în acest sens. Nu doar instituțiile naționale, ci și regiunile ar trebui să fie interesate de gestionarea fondurilor care le sunt alocate. Dacă nu aplicăm această schemă în practică, nu ne putem aștepta la schimbări majore. După cum știm, partidele, coalițiile de guvernare se schimbă la fiecare alegere și fiecare nou guvern are o nouă listă de priorități. Iar dacă noi încercăm să <clears throat> propunem reglementări mai concrete aici, probabil că vom atinge mai bine obiectivele. Sunt îngrijorat de faptul că din 2016 au avut loc mai multe schimbări administrative în multe țări și așa numitele regiuni uh, NATS 2 ar trebui să acopere toate țările. Din păcate, din cauza planurilor aprobate de comisie, regiunile care au existat în 2016 vor înceta să mai existe până în 2027. Și nu vedem nicio trimitere la aceste regiuni în documentul de față. Comisia ar trebui să înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat, că toate Schimbările care au avut loc până la 1 ianuarie 2018 ar trebui să se reflecte în acest document. Să luăm exemplul țării mele, Lituania. Avem două regiuni. Întreaga țară e împărțită în două regiuni, iar diferența dintre cele două regiuni e dublă. Dacă nu dăm posibilitatea pentru regiunea mai puțin uh, bogată să se dezvolte, să-și uh, dezvolte economia, atunci diferențele s-ar putea chiar uh, agrava până în 2027. Prin urmare, obiectivele arată bine, dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în viață, în practică, o să depun mai multe amendamente. Aș vrea să adaug și că oamenii nu înțeleg anumite propuneri. Să ne uităm la o regiune care îndeplinește cerințele medii ale UE și să o comparăm cu regiunea în care aceste niveluri sunt mult mai reduse, aceste regiuni trebuie să oferă o finanțare semnificativă. Există reguli privind cofinanțarea. Trebuie de asemenea să ne uităm la regulile privind cofinanțarea. Ar trebui să luăm o decizie în legătură cu criteriile de care să se țină cont dacă regiunile sunt nivelul de bază, totul trebuie să facă la nivel de regiune. Dacă luăm media la nivel de stat, atunci totul trebuie să facă la nivel de stat. Dacă ratele de cofinanțare sunt prea mari, unele regiuni nu vor fi în stare să profite de aceste oportunități. și când expiră actualele programe de finanțare, nu vom vedea vreo reducere a discrepanțelor dintre regiuni și dintre state, așa cum ne-am fi dorit. Fondurile alocate sunt importante pentru reducerea acestor disparități. Am putea astfel evita migrația economică inutilă. Oamenii n-ar mai fi obligați să se ducă în alt stat în căutarea unui loc de muncă. După cum o fac în prezent, pentru că nivelul de dezvoltare economică diferă foarte mult de la o țară la alta. Prin urmare, stabilirea de legături între diverse fonduri e ceva foarte important cei care au dreptul la finanțare din fondul de coeziune, din fondul de dezvoltare rurală, trebuie să respecte toate regulile, pentru că în prezent există reguli diferite care guvernează finanțarea. Nu ne împiedică nimic să încercăm să stabilim un cadru asemănător, să armonizăm regulile între toate fondurile să ne uităm la o altă propunere. Inițiative de dezvoltare locală inițiate de comunități locale. Nu menționăm decât că aceste inițiative sunt posibile. Dar e o formulare mult prea neclară. Totul va depinde nu atât de comunitățile locale, ci de stat, de instituțiile centrale, de dorința lor de a permite existența acestor inițiative locale. Propun să alegem o formulare mai fermă, mai strictă, că aceste inițiative trebuie să existe, trebuie să fie elaborate și să alocăm un anumit procent acestor inițiative. Astfel, nu doar că va exista o gândire mai progresivă în instituții și în state pentru a profita de aceste ocazii, ci dacă reușim la nivel uh, regional, dacă reușim uh, să existe o dezvoltare regională, regiunile mai dezvoltate vor contribui la medii mai bune la nivel de stat și cred că ar trebui să ne ocupăm de toate aceste aspectele. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Julo. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu vreau să salut munca coraportorilor, care au un dosar atât de voluminos de care să se ocupe într-un timp limitat, deci mult succes. Nu o să rezum toate amendamentele, nu acesta e scopul aici, ci o să mă refer doar la cele trei priorități pe care am încercat să le apăr prin seria de amendamente pe care le-am înaintat. O primă prioritate, ca și alți colegi am depus amendamente pentru a ajunge la simplificarea vieții beneficiarilor și autorităților de gestiune. Amendamente care pot părea extrem de tehnice, dar care au obiectivul de a avea consecințe foarte concrete în viitoarea activitatea viitoarelor fonduri europene. Mă gândesc în special la un amendament care vrea să nu existe ponderea verificării condițiilor uh, pe umerii regiunilor, pentru că eu cred că e un efort disproporționat. Apoi amendamente legate de instrumentele uh, financiare sau asistența tehnică. O a doua prioritate cu o serie de amendamente care se referă la arhitectura și la metoda de alocare. Cred că trebuie să sprijinim propunerile făcute de comisie în legătură cu regiunile în tranziție, un lucru referit pe larg în al șaptelea raport cu privire la coeziune. Aceste regiuni au nevoie de sprijin puternic și extinderea propusă pentru această categorie e un lucru bun. <clears throat> Fac un apel cu amendamente, eh, deci atrag atenția cu raportorilor pentru a ridica rata de cofinanțare la 70% pentru aceste regiuni, eh, lucru dorit de mulți colegi și menționat și de Comitetul Regiunilor. Un ultim aspect, sunt mai sceptic în legătură cu propunerea făcută de comisie în legătură cu modul de calcul referitor la cooperarea teritorială. Am văzut eh, circulând diverse simulări și hărți cu propunerile comisiei, e ceva care nu se bazează pe nimic uh, din realitatea teritorială și care cred ar fi exemplu de negativ pentru regiunile în, în care există o densitate redusă a populației. O ultimă prioritate. Cred că acest subiect și amendamentele sunt o ocazie de a transmite mesaje ferme pentru ce urmează. Vreau să transmit mesajul cu amendamente pe două subiecte. Mai întâi pe Europa socială, care cred că E un lucru important. Am depus amendamente care își propun să se asigure că principiile pilonului european al drepturilor sociale duce la efecte concrete. Cred că așa politica de coeziune va permite o convergență reală, mai ales pentru a lupta mai bine împotriva concurenței neloiale și un alt subiect care se integrează în contextul cunoscut, cum să nu vorbim despre Brexit. Toate studiile pe care le-am văzut, fiecare arată că oricare vor fi viitoarele relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, Brexitul va avea consecințe directe asupra regiunilor noastre. Unele regiuni vor uh, deveni noi frontiere ale Uniunii Europene, frontiere externe, evident, cu consecințe directe și apoi, în general, toate regiunile care au legături și relații comerciale, schimburi cu Regatul Unit, uh, vor suferi un impact, uh, va fi o amenințare, în, uh, diferent dacă e vorba de țările de jos sau Spania. Iată, sunt foarte atent, am lucrat cu colegii și rolul nostru în Uniunii Europene este de a nu a rămâne doar în așteptare, pentru că trebuie să transmitem un mesaj uh, de apărare, un mesaj pozitiv și apoi pentru că Europa are posibilitatea tocmai de a anticipa mai degrabă decât de a sta în așteptare prea mult ceea ce ni se reproșează adesea. Deci cu colegii am depus un amendament pentru a înființa un, spond, un fond specific care să fie consacrat sprijinului pentru regiunile uh, care vor fi afectate de Brexit, pentru că eu cred că asta face parte din rolul nostru. Iată, pe scurt, cele trei priorități eh, pe care doream să le apăr cu amendamentele mele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Van Miltenburg are cuvântul. Mulțumesc. Nu vreau să adaug multe lucruri în discuție, dar în primul rând, ci <clears throat> eu insist asupra unui proiect uh, abordarea calității mai importantă acum ca niciodată, în mod decent și solid, să discutăm toate amendamentele, pentru că va avea un impact uriaș asupra viitoarelor negocieri. E mai bine acum să ne oferim timpul necesar și apoi să vedem în prima lectură decât să ne pripim acum. Am o întrebare în legătură cu transferurile pentru că desigur că putem avea diferențe politice dacă suntem sau nu de acord cu privire la caracterul voluntar al transferurilor, de exemplu, de la fondurile de politică de coeziune la InvestUE sau diferențe politice în legătură cu modul în care uh, mecanisme de conectare a facilității, dar întrebarea mea către raportor e oare inteligent acum să renunțăm la posibilitatea transferurilor? va consolida cu adevărat poziția noastră atunci când vom intra la dialogul tripartite sau, din potrivă, vor fi argumente suplimentare, mai ales pentru țările care sunt reticente să vadă un pachet financiar uh, mai mare sau poate un pachet mai mic pentru politica de coeziune și vor utiliza asta ca argument să spună oricum Parlamentul nu este dornic să transfere bani la mecanismul de conectare a facilității. Toată lumea e de acord că e un program foarte bun care aduce o plus valoare deosebită pe plan european și atunci e un alt argument de a lua bani de la politica de coeziune. Întrebarea mea către coraportor este cum să integrăm acest element în compromisurile dumneavoastră, pentru că eu cred că E un pericol iminent atunci când ne așteaptă dialogurile tripartite. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Mulțumesc, doamna președinte. nu o să vă atrag atenția și sprijinul să vedem dacă se poate să prevenim scenariul cel mai negativ, adică transferul pentru uh, tot ce e aici pentru viitorul Parlament. Acesta e scenariul cel mai negativ. Și o să leg această afirmație cu unele fapte. Astăzi, la București, președintele Parlamentului European, domnul Tajani, a cerut președinției române să facă tot posibilul pentru a garanta un acord politic cu privire la CFM să fie aprobat până la summitul de la Sibiu. Minunat! Acesta e doar acordul politic, dar dacă lăsăm toate regulamentele principale să fie transferate viitorului Parlament, cea mai timpurie adoptare va fi la sfârșitul lui 2021. Nu există nicio altă soluție. Dacă șase luni nu sunt suficiente pentru noi să începem să discutăm și să adoptăm, cum o să facă viitorul Parlament, cum ar putea să accelereze procesul, știind că va fi o noire dramatică a Parlamentului și va fi o alcătuire extrem de fragmentată în acel Parlament cu diverse regiuni. Punem în pericol viitorul politicii de coeziune. Iată de ce. Dacă putem avea un acord între noi, să ne gândim doar la varianta în engleză sau în franceză, dar să începem să adoptăm regulamentul e un imperativ. Orice amânare, orice întârziere va avea efecte cumulative pentru nivelul deja ridicat de blocaje și de rămâne în urmă. Și până la urmă, locuitorii vor plăti prețul. Pe plan politic e un uh, glonț uh, de argint foarte periculos pentru eurosceptici anul viitor la alegeri. În al doilea rând, e important să ne gândim în legătură cu condiționalitățile. Îmi adaug glasul um, celor multe care au spus în repetate rânduri că trebuie să ne opunem condiționalității macroeconomice. Știm că um, cazurile spaniol și portughez au fost prevenite datorită angajamentului Parlamentului. Deci ar trebui Parlamentul să facă din nou știind că asta nu afectează decât pe oameni și pe regiuni, nu și pe guverne, doar regiuni iar statul de drept. Regulamentul respectiv. După ce am discutat cu foarte mulți colegi, eu cred că e important să avem o propunere bine redactată. Nu o să intru în amănunt acum, dar orice fel de puteri nelimitate pentru comisie E ceva cu totul inacceptabil. Asta ar trebui respins fără condiții. Și un cuvânt de spus pentru Parlament, la fel de important, e ceva de o importanță dramatică. Asta am spus și colegului Van Mintenburg și tuturor colegilor, știind că până la urmă regulamentul dispozițiilor comune va conține asta și e important să acordăm atenție să-l redactăm adecvat pentru a fi aplicabil și, din nou, să nu sancționăm dramatic uh, regiunile și locuitorii. În fine, e foarte frumos să ne gândim la totul într-o manieră pozitivă și trandafirie. Dar să revenim la declarația de săptămâna trecută după întâlnirea între Macron și Merkel. Au spus că în 2021 va fi un acord cu privire la un buget al zonei euro. Suntem atât de naivi să credem că negocierile pentru bugetul zonei euro nu o să aibă niciun impact asupra negocierilor și cifrelor din uh, cadrul financiar anual? Dacă lăsăm toate aceste întrebări fără răspuns acum în acest Parlament, care a primit putere și legitimitate din partea alegătorilor, ne hazardăm în teritorii cu totul virgine, potești nebătute, extrem de riscante pentru credibilitatea proiectului european, pentru că coeziunea e calea de practicare a solidarității și nu invers, cu Europa cu două viteze. Un buget al zonei euro și un buget uh, uh, fără euro, nimic, niciun viitor, nimic tangibil nicio realitate a politicii de coeziune. Să nu deschidem cutia Pandorei pentru cei care ar dori să lupte împotriva Uniunii Europene. Iată pledoria mea, dragi colegi, și vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Permiteți-mi doar să vă răspund la prima observație și să vă spun că atunci când discutăm despre timp suficient în care să discutăm, nu înseamnă că vrem să amânăm voturile după luna ianuarie. Deci aș vrea să le mulțumesc raportorilor pentru munca depusă de ei până acum. E o muncă dramatică, dar și să spun că noi toți, inclusiv raportorii din umbră, ne gândim la voturile în Comisia Regii în ianuarie. Deci nu vom amâna și va fi subiectul unor decizii uh, pe care le vor lua coordonatorii astăzi să se finalizeze calendarul pentru vot în Comisia Regii și apoi în plenară. Iată răspunsul meu la comentariul dumneavoastră de la început și împreună cu raportorii ne concentrăm pentru ca lucrurile să facă la timp și să îndeplinească uh, cerința de a finaliza înainte de alegeri. Și acum, doamna Tomașic, un raportor din umbră la acest dosar. Aveți cuvânt. Thank you very much. I'm sorry I'm late. Mulțumesc, îmi cer scuze pentru întârziere, am fost la Comisia pentru Pescuit. Folosesc această ocazie pentru a vorbi despre amendamentele de la RPC care vizează statele membre din centrul și lestul Europei. Aceste state membre depind în măsură mare de politica de coeziune și orice reducere la finanțarea și cofinanțarea sau orice lacună financiară va avea consecințe negative asupra economiilor acestor țări. Deci trebuie să luăm măsuri oportune și eficiente pentru a evita un efect negativ asupra statelor membre și beneficiarilor. Sporirea ratei de cofinanțare națională. Ce se va întâmpla? Regiunile mai puțin dezvoltate au nevoie de mai mult sprijin pentru a prinde din urmă regiunile și statele membre mai dezvoltate. Acesta este o plus valoare și este un principiu principal și este un principiu de bază al politicii de coeziune. Sporirea ratei de cofinanțare de la 15% la 30% este una dintre cele mai mari îngrijorări pe care le avem noi. Ceea ce fiindcă ar putea să pună piedici în calea aplicării programelor și proiectelor, ar aduce cu sine o povară suplimentară pentru autoritățile de gestiune și pentru autorități. În același timp, scăderea ratei de prefinanțare anuală. Ra- prefinanțarea anual, plătită anual a fost redusă semnificativ. Ne temem că acest lucru va aduce întârzieri suplimentare în ceea ce privește în începerea procesului de punere în aplicare. Avem nevoie de suficiente resurse pentru a permite investiții în politica de coeziune. Apoi, regulile de dezangajare. Nu suntem de acord cu regula N plus 2 de îmbunătățirea a accelerării aplicării, nici cu uh, absorpția bună a resurselor existente. Dar suntem de acord că un număr de noutăți din CFM 2021-2027 din această propunere ar putea ajuta să ne îmbunătățim prestația și să ne ajute să contribuim la o mai bună Și nu în ultimul rând, CFM-ul este o ocazie de a arăta angajamentul Uniunii Europene de a obține o convergență între statele membre. În practică, fondurile structurale trebuie să fie în slujba asigurării faptului că bunăstarea socială și economică în uh, Uniunea Europeană este o prioritate, dat fiind pol- clim- climatul politic actual și alegerile parlamentare de anul viitor, trebuie să ne dăm seama că un CFM care slujește societăților noastre, societăților, trebuie să avem un CFM care să slujească societăților și să creeze creștere întârzieri legate de CFM nu, va, nu va avea consecințe numai politice, dar și practice, fiindcă există foarte mulți furnizori care beneficiază de pe urma fondurilor de structurale și care vor avea un vid de finanțare. Atât de ce Parlamentul trebuie să facă tot ce este în putință să se asigure că nu există întârzieri politice la Consiliu în momentul în care va începe procesul dialogului tripartit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Polciac! Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vreau să názoru a tím chci navázat. Cred că cred că nu vom avea întârzieri și că acest Parlament, care are un, ma- un mandat uh, anume, cu toți avem un mandat uh, anume, e bine că acesta trebuie finalizat uh, um, în timpul acestui mandat. Eu susțin această idee și cred că trecem printr-o epocă a provocărilor în ceea ce privește politica de coeziune. Nu e vorba numai de Brexit în ceea ce privește impactul asupra politicii de coeziune, ci constatăm că există provocări cum ar fi schimbările climatice, Europa socială și așa mai departe. Bineînțeles, poate că părerile sunt împărțite în ceea ce privește locul pe care îl ocupă acest provocări în noua propunere, dar eu doresc ca acest text să fie adoptat din prima lectură în uh, timpul mandatului nostru. Au, uh, s-au prezentat uh, aici păreri de, care au vorbit despre, admin, despre um, birocrație excesivă. Aceste fonduri europene au căpătat reputația birocrației excesive și mulți dintre beneficiarii acestor politici întâmpină greutăți în ceea ce privește asumarea obligațiilor uh, aferente. Am înaintat uh, o duzină de amendamente și noi dorim astfel ca politica de coeziune să fie mai prietenoasă cu utilizatorul. Cred că am putea să facem și mai mult dacă ne facem o comparație cu politica agricolă, de pildă. Lucrurile sunt mult mai ușoare. Deci mai avem uh, cale lungă de bătut înainte să îmbunătățim situația. Avem de lucru. Ar trebui să, să respectăm termenele pentru acest text și trebuie să reducem birocrația, neapărat. Cred că suntem în direcția cea bună, dar, uh, cum spuneam, mai e cale lungă de bătut. Mulțumesc. Acum dau cuvântul Comisiei Europene. Domnule Van Bresca, aveți cuvântul. Mm, doamna Crel, sigur aveți cuvântul. Ich wollte, äh, wir sind uns... Äh, Mulțumesc. Eu cred că, ca și abordare, suntem uh, cu toții de acord, ne dorim un uh, rezultat pozitiv uh, cât se poate de, de vreme, de aceea n-am să mai intru în detalii aici. La o întrebare care a fost formulată aș dori să răspund. Cei doi raportori propuseseră comisiei prin proiectul de raport că nu își doresc aceste transferuri. Căzusem de acord uh, asupra acestui lucru pentru că pentru noi reprezenta poziția maximală pentru negocieri, pentru că aștia doresc Comisia și statele membre. Și la început chiar am avut senzația că o majoritate din acest Parlament susține acest lucru. Mâine dimineața când vom vota InvestEU vom constata care sunt majoritățile. Și atunci va trebui ca și la nivelul Comisiei să începem să ne pregătim pentru compromisuri. Dacă vă uitați la amendamente, apar aceste opinii. Uneori există această dorință ca dintr-o tactică a negocierilor să te poziționezi mai bine, dar o astfel de tactică înainte de uh, europarlamentare e mai greu de explicat. Însă, un lucru vreau să spun foarte clar. Am o problemă de principiu cu aceste transferuri, eu personal. Pentru că, în opinia mea, deja se atacă astfel politica de coeziune. Din partea mea se putea spune, facilitatea pentru conectarea Europei este un program bun, InvestEU este un program bun și de aceea luăm bani de la coeziune, dar n-au îndrăznit copii să facem acest lucru, dar acum se face pe portița din spate. Și vă pot da un exemplu unde sunt 100% sigură că statele membre abia așteaptă să renunțe uh, voluntar la acest lucru, pentru că dacă Invest uh, EU nu trebuie să respecte niciun fel de reguli în ceea ce privește ajutoarele de stat, dar uh, programele de coeziune da, atunci statele membre care n-au chef de toate aceste reguli cu acordul de parteneriat, uh, principii și așa mai departe, vor alege calea mai simplă de a merge prin Invest EU. Și aici văd adevăratul pericol cum reușim, pe de o parte, să creăm și să organizăm o politică modernă în domeniul coeziunii, care sigur nu mai poate fi aceeași ca acum 30 de ani, și pe de altă parte, însă să coimplicăm regiunile. Eu cred că aici apare poate um, un fel de contradicție dar uh, vom constata cel puțin mâine dimineață la vot care sunt majoritățile și evident că și eu va trebui ca părerea proprie să o, um, o, mențin pentru mine și să mă supun și eu um, compromisurilor care uh, se vor face. Același lucru uh, și în cazul macrocondiționalităților. Nu mai avem de-a face cu Parlamentul de acum șapte ani, unde Parlamentul uh, a fost foarte unit în această privință, s-a opus oricăror macrocondiționalități și cu toate acestea am pierdut. Va trebui să vedem ce se poate obține, în ce direcție să mergem și cred că în final vom putea veni și cu compromisuri în plen pentru care să obținem și o majoritate. Asta vreau să mai adaug la cele spuse anterior. Mulțumesc. Uh, yes, I planned to... Da, doream uh, să vă dau cuvântul uh, după domnul Van Breșca, dar o să vă dau cuvântul din nou și după aceea. Fiindcă cu siguranță veți avea ceva de spus. Domnul Van Breșca. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc celor doi raportori. o să fiu foarte succint, deci vor avea timp arhi suficient să mai ia cuvântul. Fiindcă am prezentat uh, propunerile, știți care este poziția noastră și v-am explicat deja data trecută care sunt, după părerea noastră, uh, unele probleme cu amendamentele. Deci o să mă limitez la patru chestiuni. În primul rând, sunt într totul de acord cu doamna Crel când cere simplificare. Știți că politica de coeziune a fost criticată cel mai mult din partea de mulți beneficiari pentru că este prea complicată, este prea greoaie. Și ce am propus noi? Poate vă amintiți, am propus 80 de măsuri de simplificare și de la Consiliu și de la statele membre și autoritățile de gestionare am auzit uh, ecouri pozitive. S-a spus că pentru prima dată, iată, Comisia merge în direcția cea bună, a fost lăudată, fiindcă scade controlul, scad auditările și verificările și se sporește flexibilitatea pentru cei care trebuie să aplice politicile pe teren. Deci, într-adevăr, numai dacă ne gândim la câte amendamente au fost înaintate, 2100, E limpede că multe dintre aceste simplific, măsuri de simplificare ar fi negate de aceste amendamente, multe dintre aceste amendamente, fiindcă trebuie să, uh, trebuie să facem controle, să raportăm și așa mai departe. Deci, Sunt de acord cu doamna Crel, trebuie neapărat să fim rezonabili și să ne concentrăm numai asupra acelor chestiuni care sunt importante pentru Parlamentul European și să uh, limităm la maximum lucrurile care ar fi, bine, ar fi bine de avut, dar nu sunt imperios, imper, nu sunt necesare și n-ar face decât viața mai grea pentru cei care trebuie să aplice pe viitor politica. Asta în primul rând. Al doilea rând, fiindcă ați ridicat și unul dintre dumneavoastră acest lucru, este vorba despre legătura între fonduri și semestrul european. Poate că nu este o noutate pe deplin, dar este o evoluție care depășește status quo-ul propus și ce am uh, constatat noi este că multe amendamente uh, cer uh, fie mai puține sinergii sau chiar zero sinergii între semestru și fonduri, iar noi considerăm că e nevoie tocmai de opusul. Am încercat să explic data trecută faptul că Comisia se încearcă acum să, să modernizeze semestrul european. E vorba de reforme structurale, e vorba de investiții, de nevoie de investiții, lacune de investiții. Iar uh, fondurile noastre joacă un rol important aici. Și credem că s-ar transmite, nu s-ar transmite mesajul corect. Dacă am spune că există procese de guvernare din uh, centrul Europei și apoi politica de coeziune care nu are nicio legătură și e perfect detașată pentru viitorul politici, politice. Aceasta ar fi o greșeală strategică de proporții. Și ar fi bine să facem parte din acest exercițiu. Și vă, vreau să vă liniștesc, să vă spun că eh, Digi Regio, nu ECFIN, eh, se va ocupa de, de acest proces de programare a fondurilor. Nimeni nu vrea să schimbe asta. Dar, pe de altă parte, e normal ca investițiile noastre să fie percepute într-un context mai larg al investițiilor publice uh, unde discutăm și despre uh, investițiile naționale publice. Iată de ce dorim ca aceste două exerciții să fie mai apropiate. A doua chestiune, și nu s-a discutat astăzi prea mult acest lucru, dar este foarte important uh, pentru noi, este vorba despre, și are legătură cu prima chestiune, într-o oarecare măsură, e vorba de revizuirea de la jumătatea <clears throat> perioadei. Am dat dovadă de foarte multă flexibilitate în propunerea noastră, vă reamintiți poate că autoritățile de gestiune pot să schimbe prioritățile de finanțare fără să uh, nici măcar să mai ceară aprobare din partea comisiei. Deci lucrurile sunt mult mai flexibile, cum am spus, și uh, mai multă responsabilitate pe teren, sperăm noi, dar chiar și așa considerăm că la un moment dat e normal să facem un inventar, să vedem ce s-a întâmplat și să facem și inventarul nevoile. Poate că au apărut noi nevoi pe această perioadă, pe parcursul acestei perioade de uh, de aplicare de 70 ani. Deci trebuie ca această revizuire să fie una de însemnătate și nu am vrea să se facă schimbări care să pună asta sub semnul întrebării. Fiindcă, într-adevăr, stabilitatea și, cont- și continuitatea reprezintă un lucru foarte important pentru politica de coeziune, fiindcă există stabilitatea investițiilor pe o perioadă considerabilă și totuși uh, Vă reamintesc acum de criza migrației, unde nu am putut să găsim niciun bănuț de reprogramat, fiindcă totul era deja programat, angajat. Și asta e inacceptabil pentru noi. Vreau să vă spun limpede aici că revizuirea de la jumătate a parcursului. Bineînțeles, e importantă flexibilitatea aici și Uh, o să ne uh, menținem pe poziție aici. Apoi, acoperirea CPR, fiindcă s-au înaintat amendamente care înlătură, care elimină fondurile de la home din uh, um, RPC. Și nu înțelegem despre ce vorba aici, de ce se întâmplă acest lucru, fiindcă nu vreau să vorbesc despre mecanismul bugetar și setul reguli de, și setul unic de reguli dacă există o, o criză a migrației. Se pune problema primirii și integrării migranților. Aici intervin mai multe fonduri, printre care și Fondul Social European, Fondul European pentru Dezvoltare Regională, dar și Fondul uh, de Migrație de la DG Home. Și e normal să avem o abordare coerentă și am vrea ca fondurile să rămână uh, împreună sub uh, același, sub um, aceeași egidă. Și nu în ultimul rând să vorbit pe acest lucru, iar aici aș vrea să mulțumesc uh, coraportorilor, dacă am înțeles eu bine aceste amendamente, și anume este vorba faptul că acum această posibilitate de, a, de contribuție Invest EU a fost readusă în discuție. Deci nu mai, uh, nu mai, nu mai rămâne eliminată ca în varianta anterioară. Această posibilitate, dacă am înțeles eu bine, va fi disponibilă doar după uh, revizuirea de la jumătatea parcursului, în 2025. Cam târziu, după părerea noastră, și încă o dată uh, nu înțelegem de ce nu putem permite statelor, se poate permite statelor membre, pentru că e o opțiune, nu e, nu e nimeni obligat să o ia pe această cale. Deci de ce nu pot să folosească această opțiune mai devreme? Nu-ți fac comentarii asupra altor chestiuni, mai ales că chestiunile financiare. Vreau să vă reamintesc un lucru. Trebuie să fim foarte atenți cu statisticile, fiindcă s-au făcut schimbări și în ceea ce privește uh, defalcarea regională, anii de și anii de, anii de referință folosiți. La ora actuală avem ce avem și nu putem să schimbăm lucrurile. presupunând că lucrurile pot fi adoptate doar mai târziu și și atunci să facem referire la modalități alternative de calcul pentru finanțarea europeană pentru statele membre. Dar încă o dată nu vreau să intru într-o discuție privind banii și cofinanțare, prefinanțare și așa mai departe. Fiindcă nu țin de competențele noastre. Cel puțin de competențele mele. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Novakov, iar, iar l-am uh, ratat. Doamna Creel, doresc să las cuvântul? Doar uh, o frază scurtă. În ceea ce este transferul Invest EU, nu am hotărât încă asta, dar am, uh, am înțeles că e mai bine să avem uh, un compromis pe viitor decât nimic. Sau chiar și mai multe transferuri deci suntem deschiși discuțiilor, dar nu s-a luat o hotărâre încă. Să vedem ce se va întâmpla. După cum vedeți, la amendamentele noastre sau cu uh, amendamentele noastre ale raportorilor, noi dorim să ne folosim mai întâi de toate posibilitățile pentru a da statelor membre ocazia de a folosi banii în politica de coeziune și, nu, și fără, să fie transferați la InvestEU. Invest de asta am propus amândoi să folosim numai ultimii ani, deci uh, să existe această posibilitate pentru statele membre numai în ultimii ani. Dar asta va, va, vom discuta în cadrul uh, conversațiilor privind compromisurile și mâine probabil vom afla mai multe detalii. Mulțumesc. Domnule Novakov, vreți să las cuvântul? Nu? Nu, deocamdată nu. Mi-era dor de dumneavoastră. Speram să luați cuvântul și să ne explicați de a fi rapăr raportul, dar a făcut-o doamna Crel. Sigur, atunci mă supun voinței dumneavoastră, doamnă președinte, și nu o să ratez ocazia de a lua cuvântul. Îmi pare rău că am venit așa de târziu, dar uh, nu sunt vremuri ușoare la Parlament uh, acum și avem foarte multe uh, rapoarte la comisii în același timp. Mă rog, nu mă plâng. Sincer să fiu, PC-ul uh, este o chestiune uh, cu care mă trezesc și mă duc la culcare de în ultima perioadă și iată, s-au înaintat atâtea amendamente, 2200, 2100. Mi-a luat câteva zile să mi le parcurg și am deja unele propuneri de compromis, dar uh, asta vom discuta mai întâi cu doamna Crel, cu raportarea mea și apoi cu raportorii din umbră. Sunt de acord cu domnul Boștinaru aici că întârzierile sunt periculoase și mă bucur foarte mult că doamna președinte se menține ferm pe poziția că trebuie să votăm în ianuarie. Fiindcă am transmis un mesaj politic prost altfel, și anume că nu suntem pregătiți. Și nimeni nu se, pe nimeni nu va interesa ce probleme avem noi cu Brexitul, bugetul și așa mai departe. Trebuie să, aj- să dăm rezultate. Și avem suficient timp, totuși, să dezbatem. De șase luni am fost numiți raportori și avem deja primul, uh, primul proiect. În ceea ce transferurile, acesta va fi subiectul fierbinte. Și nu există o soluție ușoară. Sunt convins că toată lumea e de acord cu mine când spun că ar trebui să tragem linia undeva în legătură cu transporturile. S-a spus că CEF este un program foarte bun. Nu mai știu cine a spus. Cine ar fi spus că ar fi un program prost, dar mai sunt și multe alte programe foarte bune în Uniunea Europeană, cum ar fi Erasmus pentru antreprenori. Ar trebui să, pentru tine antreprenori, ar trebui să finanțăm Erasmus pentru tine antreprenori prin politica de coziune? Nu, pentru că e important pentru noi și vom găsi o altă linie bugetară. Dar simt uh, că există un fel de concurență secretă uh, la mine. Cine va uh, lua cele mai mult de la politica de coeziune? Nu știu de ce. Și acum am discutat despre aceste 10 miliarde, transfer de 10 miliarde la CEF și am constatat cu surpriză că un amendament cerea 20 de eh, miliarde. Și mai mult. Intervenție fără microfon. Da, vă închipuiți, deci dacă am luat, dacă am luat această direcție, suma totală a fondurilor de, fondului de coeziune va fi mai mică decât eh, majoritatea programelor pe care le avem în Uniunea Europeană. Asta e Europa pe care ne dorim. Cei din afara acestei sări ne evaluează nu pe baza cuvintelor, ci pe baza faptelor. Acest RPC și următorul CFM vor uh, arăta cât de mult credem noi în Europa, iar această concurență între noi, între statele membre, între instituții, nu îi ajută pe nu ajută nimănui decât uh, populiștilor le dă apă la moară. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această dezbatere. Doriți să luați cuvântul cu privire la amendamentele dumneavoastră? Da. Că avem o dezbatere politică. Politica coeziune ce înseamnă? Să pui bani în cutia politică de coeziune sau se referă la performanță? Fondul de coeziune a fost uh, instituit pentru a investi în infrastructură. Deci dacă putem să combinăm lucrurile, dacă putem să luăm bani de la fondul de coeziune și să transferăm la CEF. E vorba de același lucru până la urmă. Principala întrebare pentru mine ar fi, până la urmă, cu toate compromisurile pe care le avem, ce va oferi cele mai multe beneficii cetățenilor, unde putem să uh, oferim cea mai multă plus valoare pentru Europa în termen de investiții. Pe mine nu mă interesează sumele de la politica de coeziune ca artare sau ce are legătură cu transportul și lupta între comisii. Pe mine mă interesează să oferim rezultate. Deci să nu uităm că uneori pur și simplu ne certăm aiurea despre cum să etichetăm lucrurile, dar până la urmă vorba de proiecte și de oamenii în spatele acestor proiecte. Și asta e și ideea amendamentelor de cele 20 de miliarde suplimentare de la FEDER, fiindcă toți experții sunt de acord că cel puțin CEF oferă într-adevăr plus valoarea pe care avem cu toții nevoie în Europa. Și dacă ne uităm la fondul de coeziune, ne dăm seama că nu ne va permite în Europa să investim într-o abordare generală privind coridoarele. Vom finanța din nou proiecte naționale cu mm, pachetele financiare naționale. Eu sunt un pro-european deci eu prefer să investim în coridoare europene, nu doar în proiecte naționale. Și amuzant este că în cazul dumneavoastră, în, statul dumneavoastră membru, statul dumneavoastră în Bulgaria, e nevoie urgentă de investiții în infrastructură. Ați vrea să vă ajute Europa să investească prin CEF sau preferați să vă ajute chinezii care până la urmă vor dacă e un loc gol, vor prelua aici, vă face toate investițiile. Eu prefer să fie Europa. Mulțumesc. Doamna Crel și domnul Olbrecht își să ia cuvântul. Deci, într-adevăr, chiar trebuie să mă mir. Pentru că dacă tot uh, reveniți asupra ce înseamnă fondul de coeziune, atunci vreau să vă reamintesc că fondul de coeziune a fost creat pentru a organiza Uniunea Monetară, iar uh, și să dea o șansă acelor state membre care erau mai puțin organizate să se pună la punct în ceea ce privește infrastructura și mediul. Și tocmai de aceea, pentru că între timp aceste țări au făcut mari progrese, Uh, fondul de coeziune a fost uh, redus cu 45%. CEF e un fond bun, da, dar nu are legătură cu coeziunea, ci cu infrastructura. Valoarea adăugată în cazul CEF este fantastică pentru că conectează regiuni, însă de la bun început, și asta știți de la foarte bine, de la bun început a existat o luptă ca proiectele CEF să fie și dotate de bugetul necesar. Din păcate, statele membre nu sunt dispuse să facă acest lucru. Nu vreau să spun care, uh, dar uh, îi cunoaștem prea bine pe cei care apasă pe frână. Politica de coeziune este altceva. Politica de coeziune ancorată în tratat trebuie să organizeze uh, maniera în care regiunile se apropie în statutul lor, în, la, în aspecte ce țin de cel social, economic. Deci o altă valoare adăugată decât uh, conect, facilitatea pentru conectarea Europei. Și de aceea nu cred că trebuie să vorbim uh, în sensul în care opunem fondul de coeziune mecanismului pentru conectarea Europei. Coeziunea este alta acum decât uh, acum 10 ani. Dacă ar trebui, dacă am avea banii la dispoziție pe care îi propune Parlamentul, atunci n-ar trebui să discutăm despre astfel de teme atunci atât mecanismul pentru conectarea Europei, politica de coeziune, dar și alte proiecte precum Orizont 2020 ar avea banii necesari în condițiile actuale. Toate trebuie să tragă de același buget care nu pune la dispoziție fonduri suficiente pentru absolut tot. Și asta nu este o poziție pe care o soluționăm reproșând nereciproc că tu nu faci destul pentru Europa sau tu nu faci destul pentru Europa. Și eu cred că în în această comisie avem o responsabilitate majoră față de politica de coeziune și, evident, Bulgaria, ca o țară unde nu toate regiunile sunt atât de bine dezvoltate, <coughs> va putea folosi bani atât din fonduri structurale cât și din fondul de coeziune pentru dezvoltarea de infrastructurii. Și singurul lucru un, de fapt, unde se creează cea mai mare valoare adăugată și aceste lacune între statele membre, nu se modifică nici prin CEF, pentru că acele proiecte tot mai se tergiversează, însă aici naționalismul statelor membre oarecum se impune și aici lucrurile nu pot fi organizate doar cu mai mulți bani, ci trebuie organizată disponibilitatea statelor între ele pentru a organiza a, și a pune capăt acestor uh, ambuteiaje, să spunem, de la frontiere. Mi-aduc aminte de proiecte între granița mm, Franța-Spania, care ani de zile au, uh, au fost blocate și nu datorită lipsei banilor. Și de aceea nu cred că e bine să, ca unul să reproșeze ceilalți, tu ești mai bun, eu am ideea mai bună. Nu funcționează așa. Eu cred că trebuie să avem o gândire integrată aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Este foarte dificil uh, să păstrez această poziție a președintelui, pentru că și eu sunt raportor din umbră. Și da, uh, m-a fost menționată Bulgaria în repetate rânduri. Vă mulțumesc că e rare ori se întâmplă. Acum vorbim despre Bulgaria și despre investiții în infrastructura din Bulgaria unde există o nevoie uriașă pentru dezvoltarea acestei țări, da. Dar Bulgaria este o țară mică în mijlocul Balcanilor. Și a lega activitatea noastră de cea a vecinilor ține de dezvoltarea noastră până la urmă. De aceea, poate, una dintre posibilele soluții ar fi da CEF, dar pentru proiecte transfrontaliere, care va permite unor țări mici sau medii, să spunem precum Bulgaria, să investească o parte din banii din fondul de coeziune pentru astfel de uh, interconectări cu vecinii. Văd o posibilitate de compromis, inclusiv folosind acest exemplu pentru Bulgaria. Domnule Albrecht, doriți acum să interveniți? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, îmi place această dezbatere pentru că, iată, din când în când revenim la principiile de bază. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte. În primul rând, dacă mergem pe linia lui Matias despre coeziune, nu vor, că nu vorbim despre politica de coeziune, dar e adevărat, uh, pentru că toate politicile de europene sunt uh, despre coeziune. Deci de aceea știți că guvernul olandez preferă să nu existe politică de coeziune. Am vorbit cu dânsul și mi-a spus că Olanda nu este deloc interesată în politica de coeziune. Dar de ce? Pentru că este instrumentul, metoda care trebuie folosită, citesc, pentru cei mai slabi. În al doilea rând, da, eu nu sunt de acord. Pentru că guvernele regionale olandeze au altă părere, pentru că știu foarte bine că acești bani au și efect de potențare. Deci, și cu bani puțin se poate deschide ușa pentru alte investiții mai mari. În ceea ce privește fondul de coeziune, la momentul respectiv eram primar și am organizat uh, o conferință cu tratatul de la Mastri și fondurile de coeziune. Și, apropo, fondul de coeziune a fost conceput pentru a ajuta țările mai slabe să se pregătească pentru zona euro, să le ajute cu investiții mari în uh, infrastructură pentru a-și reduce propriile cheltuieli pentru a le pregăti pentru zona euro. Însă vreau să vă mai reamintesc un lucru. Politica de coeziune nu e doar despre bani. E și despre metodă. O metodă care a fost descrisă de Constanțe Crel. Este despre gestiunea partajată, corresponsabilitate, despre educație și administrare, despre mm, um, a învăța planificarea. E posibil să facă totul la Bruxelles? Da. E posibil să centralizezi totul? Da. Ar fi mai rapid? Absolut, da. Dar rezultatele politicii de coeziune nu vor fi atinse, pentru că este vorba despre gestiunea partajată. E altceva. E ca și cum, hai să-ți faci temele acasă. De aceea, ultima dată, comisarul s a propus să se ia bani din fondul de coeziune și să se transfere către CEF, pe, care a fost uh, special creată pentru proiecte transfrontaliere pe lângă partea cu energia și partea digitală. Și Victor Boșinaru era raportor la momentul respectiv pentru fondurile de coeziune și a și domnul care a spus atunci că ar fi vorba de o singură dată uh, pentru un motiv temporar. Și noi ținem minte această discuție. Întrebarea noastră astăzi este de ce Comisia nu a pus la bun început banii la CEF de ce au propus să-l pună în valopa națională și apoi să o ia de acolo? E lipsit de logică și este împotriva acordului. Nu că nu vrem să dăm bani, ci este greșit să schimb politica. Dacă iei bani de la coeziune și pui la CEF, mergi de la o politică la alta, de la o metodă la alta. Nu că ar fi greșit, dar putem să o facă dinainte. Să-i pună în CEF și să vină aici și să spună mai puțin pentru coeziune. Foarte clar. De ce propun să o pun în anvelopa națională și apoi să o ia? Asta numai pentru a înfuria guvernele. Dacă o pui în anvelopă și apoi scoți. De aceea cred că întreaga idee este greșită. Feder este diferit. Da, ai... Nu, altfel vorbim despre cum să distrugem uh, politica de coeziune. Pentru a că luăm de aici și ducem uh, uh, către alte fonduri, distrugem această politică. Sigur că se poate face de la Bruxelles mai repede, dar sunt împotrivă. Fondul European de Dezvoltare Regională este un proiect care, prin definiție, este pregătit pentru gestiunea partajată. Acesta este specificul fondului ar fi complet inutil să se treacă la CEF, că s-ar pierde bani. Ideea este minunată, dar am alte idei de unde se pot lua bani. Un, unii dintre colegi au spus să, să facem invers, să luăm din CEF și să punem în FEDER. E la fel de creativă soluția ca și prima. Eu cred că ar trebui să ne oprim să discutăm despre acest lucru, dar e interesant. Însă vorbim în cadrul Comisiei Regii și Comisia Regii este pentru gestiune partajată. Deci nu putem discuta cum să renunțăm la gestiunea partajată în politica de coeziune, pentru că dacă facem acest lucru, nu mai vorbim despre politică de coeziune. Și mulțumesc că m-ați lăsat să închei. Mulțumesc, domnul Țeler. Mulțumesc, domnule președinte. Uneori E foarte bine să mai vorbești și despre ce se discută și în alte comisii. În Comisia pentru Control Bugetar avem în momentul de față un raport special a Curții de Conturi Europene în care se spune cum anume statele europene cheltuiesc banii care au fost prevăzuți pentru politica de coeziune, pentru extinderea rețelelor uh, transfrontaliere. Au făcut-o pe baza traseelor anunțate de către statele membre, doar că și-au extins rețeaua internă. Și acolo când este vorba, sau ar fi trebuit să fie vorba de legături transfrontaliere, au s-au oprit cu lucrările la 15-20 de kilometri înainte de graniță. Eu nu cred că asta este ideea europeană. Este vorba de proiecte care sunt în planificare de peste 20 de ani în ceea ce privește rețelele TNT. Se folosesc bani pentru rețele interne, bun, s-ar putea să fi fost uh, mai util pentru mm, anumite căi ferate, dar uh, contrazice ideea <coughs> de a avea legături, indiferent de modul în care sunt transate frontierele. Vrem uh, ca cetățenii europeni să aibă posibilitatea să călătorească pur și simplu dintr-o țară în alta. Și de aceea avertizez să nu se ia bani de la coeziune pentru a se pune în alte fonduri mai mici, care astfel ajung uh, la mâna statelor membre și unde obiectivul de a crea coeziune nu mai este în centrul atenției, așa cum a spus și Ian acest lucru. Mulțumesc, domnule Novakov, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vreau să spun că mi-a lipsit această dezbatere. Este una dintre cele mai bune dezbateri pe care am avut-o în această comisie și chiar m-a, mi-a plăcut. Și pare rău că am pierdut partea mai interesantă. De, așa de multe ori s-a menționat Bulgaria, că mă simt ca acasă. Singurul care ne-a menționat Bulgaria este domnul Albrecht, dar poartă o cravată a președinției bulgare, deci iată cum o face și uh, dânsul. Dânsul este un uh, Uh, parlamentar care este pro-european, ceea ce înseamnă că este și pro-român, pro-bulgar, pro-ceh. Și în acest context, cred că înțelegeți că dezbaterea cu contributorul net uh, nu e relevantă, pentru că toți suntem câștigător uh, câștigători net. Vreau să-i spun domnului Olbricht, sigur putem stabili transferul din fondul social către CEF, Putem um, vorbi de transferuri de la Fondul de Dezvoltare Rurală către mecanismul de conectare a Europei sau chiar de la Fondul pentru Pescuit, dar este o poveste fără final. Eu cred că ar fi greșit să um, mergem pe această direcție și părmă să constatăm că ajungem la finalul politicii de coeziune, ceea ce ar însemna sfârșitul modului în care Uniunea Europeană integrează anumite părți din statele membre și uh, mm, înțelegeți poate și îngrojările noastre atunci când vorbim de infrastructură, pentru că 70% dintre investițiile în infrastructură se datorează celor care au finanțat acest fond de la bun început. Însă sunt convins că vom ajunge la un bun compromis, dar apreciez în orice caz faptul că am avut această dezbatere. Vă mulțumesc tuturor, a fost o dezbatere extrem de utilă și sunt convinsă că raportorii au apreciat comentariile noastre. Mă aștept la prima întâlnire a raportorilor din umbră când vom avea șansa să continuăm dezbaterea în căutarea compromisurilor și să folosim timpul pe care îl mai avem până în ianuarie cât mai bine. Vă mulțumesc așadar pentru discuție. A fost ultimul punct de pe ordinea de zi pentru ședința Comisiei Regii de astăzi. Vom continua mâine dimineață la ora 9. Există o ședință a coordonatorilor care va începe peste 15 minute, la 6 fără un sfert, dar am putea o eventual începe chiar acum. Coordonatorii sunt de acord, mulțumesc. Deci vom continua cu ședința coordonatorilor și o să invit pe oaspeții de la comisie și toți cei care nu țină de ședința coordonatorilor să părăsească încăperea. Mulțumesc!